gentlemen, please take your seats. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. We have the adoption of the agenda. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Domnul Shackle trebuie să... Doamna Shackle trebuie să plece, are o, o... trebuie să ajungă undeva și dacă sunteți de acord vom începe cu raportul doamnei Șache. Uh, nu am comunicări de făcut, trecem direct la um, texte și începem cu punctul 6, strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE. Doamna Șache, mai aveți ceva de adăugat înaintea luării deciziei? Nu e cazul, trecem direct la vot. Începem cu amendamentul oral. Cine e pentru? împotriva, abțineri, 3 contra 1 se adoptă. Primul compromis. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Punctul 19, spune vorbitorul. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. 20 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri da, trebuie să verificăm. Se închide votul acum. Se respinge cu 57 la 20, 32 la 25. Uh, acta orală se adoptă. 32, <clears throat> partea a doua. Cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Și ajungem la 33 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru. Vot electronic. Se încheie votul acum. 34 la 23 se adoptă. 34 în două părți. Cine e pentru primul, prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, <clears throat> A doua parte. Votul se încheie. Se adoptă. 32 la 24. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a încheiat. 28 la 31 se respinge. Compromisul 5 pentru. 39 se corectează vorbitorul pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru, <clears throat> se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, se adoptă. Cincizeci pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament oral 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51, trecem peste, 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 59 pentru, abțineri, împotrivă, se adoptă. 60 împotrivă, pentru, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. Votul se încheie. Se adoptă 37 la 25. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul se încheie. Se adoptă cu 29 la 24. Să 8 persoane nu au votat. 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Este o altă configurație. La 67 vot electronic. 67. Votul se încheie. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. Votul s-a încheiat. Respins. 72 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru. Abțineri împotriva se adoptă. 74 se adoptă. 75 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 76 <clears throat> pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotriva se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri se respinge. 86 pentru, împotriva abțineri se respinge. 87 pentru, împotriva, Vot electronic la 87. Votul s-a încheiat. Respins cu 32 32 de voturi împotrivă, 31 pentru. Domnul Franca. De está llegando y que mi voto era... Permiteți-mi să spun că abia acum am primit cartela, adică nu am avut cartela și am votat împotrivă, dar oricum amendamentul a fost respins. Deci scorul acum este 33 împotrivă, 31 pentru. Eu nu am reușit să votez. E problema noastră. Nu a funcționat, vreau să spun. Actul 88 pentru împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95, nu 97 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 98 se adoptă. Compromisul 9 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 nu, 101, nu, 102. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Promisul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105, <clears throat> pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotriva, abțineri, se readoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, de abțineri, se respinge. 112 pentru, împotriva, abțineri, a, se adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 114 în două părți. Pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Partea a doua, împotriva, se respinge. O 115. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se respinge. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, vot electronic.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 14, vot electronic. Votul s-a încheiat. 36 la 23 se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum avizul INTA. INTA 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. INTA 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 12 numai partea a doua. Cine e pentru partea a doua? Împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la votul electronic pe întregul raport. Votul s-a încheiat. și cum și domnul Salafranca este pentru, avem 57 de voturi pentru, 5 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări doamnei Șache, puteți merge la următoarea întâlnire pe care aveți programată. Noi trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Raport al domnului Rui Tavares. Există observație, o luare de cuvânt? Nu este cazul. Trecem direct la vot. Treizeci și șase pentru, împotrivă, vot electronic. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a încheiat. 48 la 8 se adoptă. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine că am rezolvat și 43 astfel. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva, vot electronic. 45. Vot electronic la 45. Da, ist geschlossen. Votul s-a încheiat. Respins cu 36 la 27. 46 pentru, împotrivă, respins cu aceeași majoritate. 48. <clears throat> 48 așadar, pentru pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Taves. Am o indicație pozitivă pentru toate amendamentele DV, asta încă de ieri, pentru că am impresia că niciunul dintre grupurile politice nu obiectează. Iată de ce v-aș sugera să votăm în bloc următoarele amendamente DV, dacă, desigur, nu există mm, alte observații ale grupurilor politice. Mulțumesc. Acest lucru e valabil pentru toate DV pe care le avem sau doar pentru acestea? Toate cele DV să fie votate în bloc? Cine e pentru acestea? Nu sunt obiecții, din câte știu, la aceste amendamente. Asta e clar. Sau? Atunci să votăm doar pe acest bloc. Putem vota de la DV2 până la 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La DV4 au fost voturi împotrivă, dar totuși a avut o majoritate. Bine, haideți să votăm v 4 separat atunci. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral 1 pentru. Mulțumesc. Doamna raportor din umbră a grupului nostru participă acum la o altă ședință, la Comisia Libe, și împotriva acestui amendament oral, același lucru e valabil și pentru amendamentul oral 2. Domnul Tavares. Da. Am avut o întâlnire și cu colega noastră, raportorul din umbră, ea ne-a spus că PPE ar vota împotriva amendamentelor, dar nu împotriva prezentării acestor amendamente. Am decis ca toată lumea să-și poată prezenta amendamentele orale, iar eu ca raportor am acceptat amendamentele orale ale PPE. Deci, din punct de vedere tehnic, cred că ar trebui să votăm pe aceste amendamente, fiecare grup cum dorește. Doar aș dori să subliniez un lucru. Aceste trei amendamente se referă la refugiați. Și aș vrea să spun că nu extindem definiția acestora, ci e o definiție foarte restrânsă a refugiaților. E vorba doar de oameni cu carte de identitate din partea uh, înaltului uh, comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Mulțumesc. Domnul Salafranca, vă rog. Los miembros de la comisión conocen... Mulțumesc. Cred că membrii comisiei știu prea bine uh, felul în care de obicei mă opun acestui fapt ca grupurile politice să se opună uh, amendamentelor orale. Uh, aceste amendamente orale nu uh, trebuie să fie acceptate. Vom pierde însă din informațiile pe care le am din partea grupului, vă spun că ne opunem în mod clar amendamentelor 1 și 2 orale. Mă scuzați, domnule președinte Încerc să țin seama de ce spuse domnul Franca, dar nu e și informația pe care am obținut-o eu azi dimineață. A existat un compromis și ca raportor accept aceste amendamente ale PP și aș dori să am o informare clară din partea secretariatului dacă grupurile politice pot obiecta la o prezentare a unui amendament oral. Din câte știu, în comisie, raportorul nu poate obiecta la amendamentele orale din partea um, membrilor individuali, iar în plenară trebuie să se întrunească un număr de 40 de deputați. Însă secretariatul ar trebui să ne lămurească. Trebuie să aplic regulile acum. Nu știu ce au vorbit raportorii din umbră, însă dacă există această discuție, regulile spun clar că amendamentul oral pică. Și pentru că PPE stabilește acest lucru astfel, prin coordonatorul său, pentru mine acest subiect este încheiat ca președinte de ședință și poate fi introdus ca amendament normal în ședință. Aș dori o clarificare. Regulile spun într-adevăr așa ceva? Ok, well, then I would like, uh, I would like to aș dori să se consemneze în procesul verbal că aici e vorba de o revenire asupra unui compromis care a fost obținut cu doar câteva ore în urmă și că raportorul nu a fost informat. Este incredibil. Acorduri uh, orale nu au nicio obligație. Fiecare fracțiune își poate schimba poziția după negocieri nu e nicio obligație. Unii, unora le place, altora nu, dar regulile sunt foarte clare și trebuie să respectăm regulile. De aceea, amendamentele orale sunt permise doar dacă există un acord să fie uh, folosite. E și o funcție protectoare, ca, nu, ca să nu vină fiecare cu un amendament oral fără să aibă o majoritate în spate. Ajungem astfel la 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pică. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, potrivă, abțineri, nu a fost prea clar. A fost adoptat sau? Domnul Salafranca? Se adoptă așadar. Nu? Vot electronic. 58, vot electronic. Votul s-a încheiat. Se respinge 32 la 31. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 60 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Vă rog să ridicați mâna la vot. Fiecare să, ridică, să ridice, scuze, mâna, uh, dar nu pot lucra dacă nu votează fiecare. Votul s-a încheiat. Se adoptă cu 33 la 21. Trebuie să introducem o nouă regulă. Cine strigă check de 3 ori și nu are dreptate, trebuie să dea o bere. Nu? Nu eu verific check. A, să ne dea... Sigur, doar o, o rundă de bere doar pentru președin... cei de la prezidiu. Prezidiu și secretariat, desigur. Mulțumim. 61. Pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. DV8 pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. DV... Da. DV5 trebuie să scrie aici. Cine pentru DV5 împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, potrivă, obțineri se adoptă. 68 pot, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri Vot electronic, cred că e respins. Votul se încheie. 36 la 27 se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76-77 pentru <clears throat> împotriva abțineri se adoptă DV7 pentru împotriva abțineri se adoptă 78 pentru împotriva abțineri respins 79 pentru împotriva abțineri se adoptă 81 pentru, potriva, abțineri, vot electronic. Votul s-a încheiat. Se adoptă cu 33 la 29. 82 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85, 84 se corectează vorbitorul, pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 85 pentru, <clears throat> împotrivă. abțineri, se adoptă. 86 pentru, potriva abțineri se adoptă. 87 pentru, potriva abțineri se respinge. 88 pentru, potriva abțineri respins. DV9 pentru, potriva abțineri se adoptă. 89 pentru, potrivă, țineri, se adoptă. Se respinge, scuze. Amendamentul oral 2. Domnule președinte, grupul meu respinge amendamentul 2, dar nu și amendamentul 3. Vă mulțumesc. 91 dafür. 91 pentru, <clears throat> potriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, potriva, se adoptă. Compromisul 5 pentru, potriva, țineri, se adoptă. 94 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7. Pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se adoptă. 106 și următoarele. Cine e pentru? Potriva. Obțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 3. Pentru. Potriva. Obțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Potrivă. Pentru. Se adoptă. 121. Pentru. Potrivă abțineri se adoptă. 122 pentru. Potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Potrivă abțineri se adoptă. 128 pentru împotrivă abțineri se, se respinge. 129 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, A 130 vot electronic. aveți dreptul la o strigare. Votul s-a încheiat. Se adoptă cu 32 la 26. 131 acum, pentru, potrivă, abțineri. Nu e clar. Votăm încă o dată, dar nu electronic. Cine e pentru? 131. Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, Potrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, Potrivă. abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, Potrivă. abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Facem la compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru se adoptă. 19 pentru împotrivă. Ana pentru sau împotrivă se adoptă. 20 <clears throat> pentru împotrivă abțineri se adoptă. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru Împotrivă. abține, Se adoptă. 27 pentru. potriva, Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. potriva, Abțineri. Se respinge. Compromisul 17 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, Potrivă abținere, se adoptă. 35. Pentru, Potrivă abținere se adoptă. 1. Versiunea În felul spaniolă nu ne interesează. 2 și 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, potrivă, se adoptă. 6 pentru, potrivă, se adoptă. 8 pentru, potrivă, obțineri se adoptă. 9 pentru, potrivă, obțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot electronic final întregul raport. Deschidem votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a încheiat. și pentru 4 obțineri să adoptăm. Felicitări, stimate domnule Tavares. Very brief a fost un incident cu uh, amendamentele orale. N-am să le citesc pe toate, am să citesc o parte din amendamentul oral 2 care sublinează nevoia pentru uh, readmisie, pentru a uh, sublinia drepturile statelor membre și așa mai departe. Aș vrea să atrag atenția colegilor care au fost uh, luați prin surprindere prin, de votul PPE, de respingerea aceste, uh, asupra acestui uh, amendament. Pentru că, și vreau să le explic că aceasta a fost parte din strategia noastră de a urmări obiectivul numărul 2. Vă mulțumesc. Gracias, señor presidente. Eh, como he dicho en otras ocasiones... Domnule președinte, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, nu cred că este potrivit să obiectăm la amendamentele orale în această comisie în general și grupul meu în general este deschis la compromisuri, putem discuta în biroul extins, dar în fond, eu nu vreau să spun că grupul meu este răspunzător pentru obiecțiile aduse la amendamentele orale și dacă toate celelalte grupuri respectă înțelegerea, vom fi și noi în măsură să o respectăm. Mulțumesc! Aber, Herr Tavares, wer ein solches Ergebnis... Domnule Tavares, cine primește un astfel de rezultat cu zero voturi împotrivă, trebuie să aibă să aibă, dreptate, să aibă răbdare și să dea dreptate grupului, să mulțumească grupului. Eu nu am reușit niciodată să am un uh, raport fără voturi împotrivă. Trecem mai departe. Raportor, domnul Donskis. Raportul privind drepturile omului. Un uh, text lung care îmi cere multă răbdare. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar. Se respinge 61 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. DV1 pentru împotriva abțineri. Respins DV2 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri se respinge. 66 pentru împotriva abțineri se respinge. 67 pentru împotriva abțineri nu e clar. 67 reluăm pentru împotriva abțineri se respinge. 68, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare prin vot electronic. Votul e deschis. La 69. <clears throat> La 69, votul e deschis. Acum uh, l-am închis. 41 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, pare că e respins. Vă rog să luați parte la vot, ridicați mâna pentru că altfel nu e foarte clar. Vot electronic. Vă rog, haideți să păstrăm ritmul, vă rog. 73. Vă rog, cer ca toată lumea să participe la vot. Votul e închis acum. 22 la 29 se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se respinge. 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru verificăm 79 electronic E a treia oară când strigă cineva cec. Votul e închis. Optzeci pentru pentru prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă 83 pentru, împotriva abțineri se respinge 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă 85 pentru, împotriva abțineri se respinge 86 pentru, împotriva abțineri se respinge 87 pentru, împotriva abțineri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 se respinge. 94 și 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 și 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102, 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 110 și 111 pentru împotrivă abțineri se adoptă 112 pentru împotrivă abțineri se respinge 114, 115 și 116 amendamente identice pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotriva abțineri se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 133 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 134 pentru împotriva abțineri se respinge, 135 pentru împotriva abțineri se adoptă, 136 pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge, se corectează vorbitorul 137 pentru împotriva abțineri. Vom verifica electronic. Votul e închis. 47 pentru, 9 împotrivă. Se adoptă. Acum 139 pentru, nu, 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 141 și 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 152 acum. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 153 pentru, de fapt eu vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se respinge, a doua parte pentru împotriva abțineri se respinge, 154 pentru împotriva abțineri se respinge, 155 pentru împotriva abțineri respins, 156 pentru împotriva abțineri se respinge, DV9 acum pentru împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 159 pentru împotriva abțineri se respinge. FEM 11 pentru împotrivă, abțineri. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri se uh, adoptă. Verificăm electronic. O luăm pe calea cea mai riscantă. A votat toată lumea. Votul este închis. 21 la 31, deci se respinge. 165 pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Das ist uh, angenommen. Se adoptă. ridicați până prea târziu uh, și nu pot să interpretez rezultatele foarte corect. Ce urmează? Asta a fost la 164 Iegle, acum Gomes 165. Nu, a fost Gomes. Nu Iegle. Am votat 165 Gomes. Acum trecem la 100 Mauro. Pentru. Împot... Deci 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 170 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 urmează. Votul este deschis. La compromisul 7, haideți să verificăm. La compromisul 7 votăm electronic. Votul este închis. 31 pentru 24 împotrivă, o abținere se adoptă. 176 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă abțineri se respinge 177 pentru împotriva abțineri, se adoptă 179 pentru împotriva abțineri, se respinge 180 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Liberalii au votat împotrivă sau pentru? Haideți să votăm electronic. Votul e închis. 26 pentru, 30 împotrivă, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 88 pentru împotrivă abțineri din încă o dată vă rog, 188 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 189 pentru împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 191 pentru, împotriva abțineri se adoptă, FEM 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, FEM 14 pentru, împotriva abțineri se respinge, FEM 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, DV3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, DV4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, DV5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 194 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 195 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 196 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 197 pentru, împotriva, nu, acesta e caduc, 198 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 200 pentru împotrivă abțineri se respinge. 199 pentru împotrivă abțineri se respinge, 201 pentru împotrivă abțineri se respinge, 202 pentru împotrivă abțineri se adoptă 203 pentru împotrivă abțineri se adoptă 204 pentru împotrivă abțineri se adoptă 205 pentru împotrivă abțineri se respinge. 206 devine caduc, 207 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 209 pentru, împotriva abțineri se respinge, 210 pentru, împotriva abțineri se respinge, 211 pentru, 209 a fost adoptat. Nu, deci 211 este respins, 212 pentru împotriva abțineri se respinge, 213 pentru împotriva abțineri se respinge. FEM 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru împotriva abțineri se adoptă, 215 pentru împotriva abțineri, se respinge. Haideți să repetăm. Cum au votat liberalii pentru sau nu? Haideți să verificăm electronic. 215. Repetăm la, repetăm la 215, votul este închis. 30 la 26 se adoptă. 216 pentru abțineri, pentru împotriva abțineri se respinge. 216 pentru împotriva Ana? Da sau nu? Noi suntem pentru. trebuie să faci semnul cum trebuie, că tu ridici mâna și la pentru și la împotrivă și e complicat pentru mine să înțeleg ce vrei să sugerezi. Deci la 216 este adoptat DV7 pentru împotrivă, abțineri se respinge compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă 221 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 228 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 229 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 230 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotriva, ab, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, domnule raportor, compromisul 10. Aș vrea să obiectez la amendamentul oral. Asta este obiecția mea. Amendamentul oral al cui? Bun, deci votăm uh, la compromisul 10 fără amendamentul oral. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci uh, se adoptă fără amendamentul oral. Acum trecem la 232 pentru împotrivă abțineri. Nu, la 235 se adoptă, FEM 3 se adoptă, DV6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Iegle 236 pentru împotriva. Încă o dată. Am luat-o prea repede. 236. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 237 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 238 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 239 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 243 pentru împotriva abțineri se neclar. Socialiștii cum au votat pentru? Deci 3 se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 și 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 acum. Domnul raportor? Da, domnule președinte, vă mulțumesc că aș vrea să introduc un uh, alt amendament. În loc de works, am, uh, Swedish uh, company, am vrea să introducem acolo uh, European-based company, adică o societate cu sediul în Europa. Deci în loc de companie suedeză să scrie companie cu sediul în Europa. EU-based. Deci, cine e pentru compromisul 12? cu această schimbare. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 13 pentru împotrivă. Abțineri. Vot electronic la compromisul 13. Votul este deschis. Închis votul. Unanimitate pentru. Înseamnă că ceva nu merge bine, nu funcționează. Trecem la 256 pentru nu, 2, 5, 3, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri, respins, 256 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 257 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 258 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 259 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 261 pentru împotriva abțineri se adoptă. 265 acum pentru împotriva abțineri se respinge. 266 pentru împotriva abțineri se adoptă, 268 pentru împotriva cu inserția respectivă se respinge. 269 pentru, împotriva abțineri se respinge. 270 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 277 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 272 pentru se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 275 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 280 pentru, împo- Nu, mai e uh, cazul 276 pentru împotriva abțineri se respinge. 277 pentru împotriva abțineri se respinge. 278 pentru împotriva abțineri se respinge, 279 pentru împotriva abțineri se adoptă, 281 pentru împotriva abțineri se respinge, 283 pentru împotriva abțineri se adoptă, 284 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 289 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, dar cred că e respins. 293 pentru, împotriva, abțineri. Cum votați? Pentru. Deci se adoptă. DV8 <coughs> pentru, împotriva abțineri se adoptă. 296 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 297 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 298 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 299 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 300 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 301 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 302 pentru, împotriva abțineri se respinge, 203 pentru, 303 eh, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 304 se adoptă, 309 pentru împotriva se adoptă, 305 pentru împotriva abțineri se adoptă, 306 pentru Vă rog, aveți cuvântul. Vă respingeți propriul amendament? Există un amendament oral Uh, în legătură cu refugiații uh, datorită condițiilor de mediu. Propunem ca în loc de to promote the judicial legitimation deci în loc de uh, termenul refugiat de mediu propunem ca Comisia și Consiliul să studieze conceptul de refugiat de mediu sau din cauze de mediu. Bun, deci hai să votăm la 306 fără amendamentul oral. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 307 pentru, pentru împotriva, abțineri, se adoptă adoptă. 308 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 310 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 311 pentru, împotriva, abțineri, se respinge FEM 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 312 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Socialiștii au votat pentru, da? Așa? Păi atunci vă rog să o faceți. Repetăm electronic la 312. Votul e deschis. Ja. Abgelehnt. Votul e închis, deci se respinge. Um, Acum 313 respins, 314 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 315 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 316 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 317 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 319 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem acum la 320, noi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 327 pentru, uh, contra, împotrivă, abțineri se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci uh, FEM 12 e caduc, 326 pentru abț- împotriva abțineri se respinge. 328 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 329 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 330 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 331 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 334 deci acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 335 pentru împotriva abțineri se adoptă. Am putea vota amendamentele FEM în bloc. Convine acest lucru tuturor? Deci, haideți să votăm 2, 4, 6, 8, 10, 16. Cine-i pentru? Pentru aceste amendamente FEM în afară de 7. Votăm.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 am închis votul. 16 pentru, 36 împotrivă, se respinge. FEM 4 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. FEM, FEM 7 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. FEM 6 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. FEM 8 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. FEM 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FM 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338 pentru împotriva nu, mă iertați, 337 am ajuns acolo. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Știu că prin definiție nu este posibil ca un amendament al domnului Petrele să fie respins, dar uite că se mai întâmplă. 339 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 340. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 341 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 345 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 346 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 346 pentru împotrivă abține se respinge. 344, 348 pentru împotrivă abține se respinge. 348 se respinge. Amendamentul oral 4 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 300 nu. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 384 pentru împotriva abțineri se respinge. 358 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și asta ne duce la 360. Nu. Devine caduc pentru că a fost adoptat compromisul 18. Ajungem la 363. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 364. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 365. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 366 vot pe părți, prima parte, cine pentru? Contra, abțineri, se adoptă. Pentru partea a doua, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 368 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem astfel la amendamentul 3. Cred că de fapt ajungem la compromisul 19. Nu, 370. cine pentru? Votăm. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru împotrivă se adoptă, 376 pentru împotrivă se adoptă, compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 378 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300 nu, 30, nu a fost uh, adoptat. Hai să nu, votăm 382 acum pentru împotrivă abțineri se respinge. 381 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 383 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 386 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 387 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 388 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 389 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 390 pentru, împotriva abțineri se uh, adoptă, 391 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 392 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 393 pentru, împotriva abțineri se respinge, 394 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 398 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 401 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 402 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 403 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 404 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Considerent. La considerent acum. 30 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, ajungem la 37. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri respins. 47 pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri se respinge. 51 pentru împotriva abțineri se respinge. 52 pentru împotriva abțineri se respinge. 56 pentru împotriva abțineri respins. FEM 17 pentru împotriva abțineri respins. Fem 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. Fem 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Fem 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, Respins. Amendament lingvistic 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. FEM 22. Pentru. Împotriva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 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. FEM 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. FEM 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 devine caduc, deci 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru împotriva abțineri respins. 23 pentru împotriva abțineri respins. 24 pentru împotriva abțineri respins. 25 pentru împotriva abțineri respins. Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic pe ansamblul acestui raport. Wir haben es zu Ende mit 47 zu 0 angenommen. Votul este închis, 47 la 0. Raportul este adoptat. Felicitări raportorului. Trecem acum la uh, avizul domnului Peterle. Un, doi, trei, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot electronic pe tot raportul. Cine este pentru, împotriva? Votul acum este închis. 50 de voturi pentru, 1 împotrivă, toate felicitările mele. Acesta a fost punctul 5 de pe ordinea de zi. Acum trecem la raportul Sarius Volski. Compromisul 2 pentru împotriva. Compromisul 5 pentru împotriva se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Unsprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru nu se corectează președintele 22 pentru împotriva abțineri 22 pentru împotriva abțineri se adoptă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 Geschlossen? Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este acum închis. Patruzeci și unu pentru, două voturi împotrive. Felicitări ce majorități covârșitoare am avut astăzi la voturile finale. Felicitări! Vă propun acum să trecem direct la punctul 9 de pe ordinea de zi, pentru că doamna comisar Georgieva este deja alături de noi și că această sesiune este organizată împreună cu Comisia DV. Servus. Nu do Servus? Yeah, Servus. Uh, but only the, the Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Sunt uh, încântat să stau alături de doamna comisar Georgieva, responsabilă pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză. Dumnezeu ne va vorbi despre reacția UE la criza din Siria. Știm cu toții că nu mai e vorba doar despre un război civil, practic, ci e vorba de o problemă umanitară de proporții colosale și Mm, situația fiind cea care este extrem de dificil ca ajutoarele umanitare să ajungă la populație, la cei care au nevoie de ele. Mm, condițiile sunt extrem de dificile, inclusiv la granița cu Turcia sau la granița cu Libanul și trebuie să înțelegem că și Irakul are o anumită implicare. Iată de ce sunt încântat să o întâmpin pe doamna comisar Georgieva și uh, dumneavoastră va începe printr-o declarație. Cred că suntem toți de acord că avem cu toții obligația de a acorda ajutor poporului sirian. Și sper că doamna comisar ne va spune în ce fel uh, UE va putea ajuta populația din Siria. Uh, vă reamintesc că această întâlnire uh, este o întâlnire comună cu colegii de la Comisia DEVE. O salut pe doamna Jolie și dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, Eh, m-aș bucura și v-aș ruga de asemenea să preluați președinția ședinței noastre pentru că eu va trebui să plec. Donc, un grand merci. Ei, mulțumesc la rândul meu, doamnei comisar, pentru ajutorul umanitar. Dânsa ne va vorbi despre criza deosebită de gravă care se derulează în Siria și în continuare. cu peste 30.000 de morți și peste 275 de mii eh, de eh, persoane care s-au refugiat din Siria, fie în eh, Turcia, în Iordania, în Irak sau în Liman. Încercăm așadar să facem și noi tot ce se poate pentru a asigura uh, siguranța acestor refugiați în aceste țări. Așa cum știți, în Liban sau în Iordania, uh, situația nu este una stabilă. Doamna comisar, am plăcerea să vă dau de îndată cuvântul. monsieur. Mulțumesc. Sunt recunoscătoare pentru ocazia ce mi s-a oferit să vă aduc informațiile cele mai actualizate în ce privește sprijinul nostru către Siria. Deja de 21 de luni se derulează acest conflict fără vreo soluție politică și fără vreo perspectivă că se va încheia. În plus, iarna se apropie cu pași repezi, iar criza umanitară în aceste condiții trece de la uh, rău la groaznic. Așa cum spunea și doamna Jolie, peste 30.000 de morți, peste uh, 1,5 milioane au nevoie de asistență umanitară în interiorul țării. 1,2 milioane de persoane sunt uh, strămutate în interiorul uh, Siriei. Acest lucru înseamnă că um, clădiri publice, precum școlile, sunt acum ocupate de uh, strămutați. Aproximativ 600 de școli sunt acum uh, casa, dacă se poate numi așa, refugiul acestor uh, oameni. Există numărați uh, refugiați în, uh, din Siria și acum am văzut în ultimele zile aceștia sunt captivi ai conflictului. Uh, o bună parte dintre aceștia se află în Irak. Iar situația lor e deosebit de dificilă pentru că nu au niciun fel de contacte sociale, nu, nicio posibilitate de a găsi ajutor. Numărul refugiaților înregistrați în țările învecinate, uh, Turcia, Liban, Iordania și Irak, a depășit cifra de 300 de mii de refugiați. Și există cel puțin tot atâția refugiați care nu sunt înregistrați și care trăiesc fie uh, cu membrii ai familiilor sau cu prieteni în regiune transfrontaliere. s-a înregistrat o escaladare a violenței din vară și până acum. Crucea Roșie a clasificat acest conflict drept război civil și lucrul poate cel mai teribil e că din luna august guvernul a ales să folosească artileria grea în ofensiva sa, precum și uh, avioane bombardând uh, populația civilă, așa încât, fără a își expune contingentele de armată în luptă directă. În zonele urbane, acest lucru duce la uh, o sporire a numărului victimelor și a celor care au nevoie de ajutor. Atunci când am uh, vizitat uh, o uh, astfel de tabără de refugiați în Turcia în luna iunie, existau 22.000 de refugiați în Turcia. În iulie erau deja 30.000 de refugiați în Turcia. Astăzi sunt peste 110.000 de refugiați în Turcia. Iar previziunile ne spun că până la sfârșitul acestui an numărul de refugiați în țările vecine ar putea depăși 700 de mii. În plus, regiunea este una cât se poate de, de uh, sensibilă și uh, războiul civil ar putea să depășească granițele Siriei. În aceste condiții, ce face Uniunea Europeană pentru a ajuta uh, populația prinsă în acest conflict? Facem trei lucruri. Finanțăm uh, activitățile umanitare, le coordonăm și avem un uh, rol important în susținerea victimelor acestui conflict. Ce privește finanțarea, Uniunea Europeană, Comisia, dar și statele membre, sunt donatorul cel mai important. Până acum am oferit 250 de milioane de euro, dintre care 190 de milioane de euro din partea uh, Comisiei, 96 din bugetul serviciilor pe care eu să le coronez pentru ajutor umanitar, iar restul din instrumentul pentru stabilitate și din instrumentul pentru vecinătate. Toate acestea într-o manieră coordonată. E vorba de 46% din asistența uh, oferită și înregistrată prin ONU. De asemenea, am activat de două ori uh, mecanismul de protecție civilă, o dată în aprilie pentru Turcia și o dată, cea de-a doua, în uh, septembrie pentru Iordania. În ce privește coordonarea, sigur, încercăm întâi de toate să ne coordonăm aici, acasă, cu Serviciul pentru Acțiune Externă, ce se poate face prin uh, instrumentul de vecinătate, ce pot face statele membre, pe de altă parte. Dar, mai mult decât atât, a fost cât se poate de activ în a oferi un răspuns coerent la nivel internațional acestei uh, situații fără precedent. Uh, lucrăm cu ONU, cu Liga Statelor Arabe și uh, am coordonat Forum pentru Ajutor Umanitar pentru Siria, care se reunește la Geneva, inclusiv Rusia, China și chiar și sirieni participă la acest forum pentru a discuta în mod exclusiv măsurile urgente care se impun la nivel umanitar. Acest forum se întâlnește de 5 ori, următoarea întâlnire va avea loc pe 9 noiembrie și organizăm o coordonare cu partenerii noștri în fiecare săptămână. Condițiile se schimbă în permanență și trebuie să fim în măsură împreună să putem face tot ce ne stă în măsură. În al treilea rând, am avut un rol cât se poate de important în susținerea cauzei populației siriene, spunând că în absența unei soluții politice, Asistența umanitară este singura modalitate de a ajuta, măcar moral, cetățenii prinși în acest conflict. Încercăm să obținem acces uh, pentru uh, asistenții sociali și să ne uh, asigurăm măcar că ambulanțele ajung de trebuie, că medicii nu sunt omorâți. Sigur că toate aceste lucruri nu sunt ușoare. La nivel global, încercăm să atragem atenția că chiar și în condiții de război există reguli care trebuie respectate. Am dat exemplul de neutralitate, imparțialitate și independență în oferirea de uh, sprijin umanitar. Și cea mai importantă întrebare e poate ce reușim totuși prin uh, aceste trei axe de intervenție. Astăzi acordăm uh, ajutor în hrană la 1,5 milioane de cetățeni, uh, tratament medical de urgență. Am demarat o operațiune uh, de distribuire a materialelor pentru iarnă, corturi și pături, inclusiv sobe care să ajungă la populația din Siria. Am uh, transmis o hartă și e important să o analizați pentru că atunci vă dați seama mai bine ce facem. Jumătate din ajutoarele noastre uh, se duc în zonele controlate de guvern și celelalte în zonele mm, aflate în mâna rebelilor sau cele în care conflictul se chiar derulează. rolul nostru de susținere și coordonare a reușit să deschidă mai mult spațiu pentru uh, ONU și alte uh, ONG-uri internaționale care pot interveni. La început, uh, doar uh, SARS și încă o organizație putea să intervină pe teren. Acum, uh, mai multe organizații pot interveni pe teren și opt organizații organizații non-guvernamentale, dintre care șapte europene, pot opera pe teritoriul sirian. Peste 4.000 de uh, asistenți sociali lucrează acolo. Mm, cei mai mulți uh, oameni din Siria angajați de uh, ONG-uri și tot ei monitorizează proiectele implementate prin finanțare europeană, iar pe, mapă, pe hartă scuze, vedeți foarte clar unde și ce facem cu ajutorul cui. În plus, am reușit să obținem de la guvernul sirian să permită organizațiilor locale să fie parteneri în distribuirea ajutoarelor umanitare. Or, acest lucru este foarte important, deoarece uh, SARS, semnuna roșie siriană, uh, este percepută ca un reprezentant al guvernului. Însă am putut constata că sirienii și în special tinerii se oferă benevol uh, pentru a, a, a își acorda ajutorul și este șansa noastră cea mai bună de a asista populația afectată. 60% din activitățile pe care le finanțăm se adresează cetățenilor aflați în Siria și 40% celor refugiați în țările învecinate, în special Iordania și Liban. Considerăm că aceste țări au nevoie de ajutor la rândul lor pentru a ajuta numărul mare de refugiați care s-au adresat lor. Trebuie de asemenea să ajutăm refugiații din Turcia. Însă lucrurile sunt dificile aici pentru că mm, lucrurile sunt organizate de către guvernul turc acolo și e interzis ca noi să acordăm finanțare guvernului turc. Însă Turcia trebuie să spun a făcut o treabă excelentă în a ajuta refugiații, dar sigur e o țară cu mai multe resurse decât Iordania sau Liban. Iată de ce, ca prioritate, nu ar trebui să vizăm întâi Iordania și Libanul. Indiferent de ce se va întâmpla, știm că sprijinul umanitar va fi în continuare și pentru mult timp o prioritate indiferent dacă conflictul continuă în condițiile de până acum, fie că lucrurile se extind în regiune, ceea ce este înfricoșător, într-adevăr, dar nu putem uh, omite această posibilitate sau chiar dacă se va găsi o uh, soluție politică sau dacă conflictul se va opri. Impactul deja a fost atât de dramatic încât, indiferent ce se va întâmpla, va fi în continuare foarte mare nevoie de ajutor umanitar. Sigur că lucrurile vor fi recalibrate. Trebuie să măsurăm care este riscul și impactul la care trebuie să ne așteptăm și uh, ajutorul pe care suntem dispuși să-l oferim. Planurile noastre de finanțare pentru anul viitor uh, se situează în aceeași parametri ca și în acest an. Avem trei preocupări majore în lunile care vin. Pe de-o parte, accesul la cei în nevoie, deoarece luptele continuă, luptele se deplasează dintr-o zonă într-alta cu rapiditate și deseori suntem de-a dreptul paralizați în distribuirea ajutorului umanitar. Iată de ce trebuie să continuăm să facem presiune asupra ambelor părți să respecte legea războiului. În al doilea rând, suntem preocupați de nivelul de finanțare. Astăzi, ONU finanțează doar jumătate din nevoi, iar nevoile riscă să sporească. E vorba și de donatori uh, arabi, Rusia sau China. Uh, toți trebuie sensibilizați să contribuie mai mult. În al treilea rând, considerăm că singura soluție pentru a, a stopa suferința poporului e de a obține o negociere politică și câtă vreme acest lucru nu se întâmplă, nu putem decât oferi un ajutor uh, punctual, dar trebuie să existe totuși o platformă pe baza căreia să se poată obține totuși o soluție în Siria. În încheiere, permiteți-mi câteva comentarii pentru felul în care accesul ar putea fi lărgit. Și au existat trei propuneri una pentru uh, coridoare umanitară, doi zone tampon și trei sporirea uh, livrărilor umanitare transfrontaliere. În ce privește coridoarele umanitare, vă rog să vă uitați din nou la hartă. Unde am putea instala aceste coridoare? De unde și până unde? Cine va proteja aceste coridoare eh, umanitare din moment ce nu avem o rezoluție a Consiliului de Securitate a ONU? Cine va asigura protecția acestora? Cum vom ști că aceste coridoare umanitare sunt folosite exclusiv pentru uh, scopuri umanitare și nu pentru trafic de arme? La fel, zonele tampon. Cine le va proteja? Cum vom ști că acestea vor fi folosite doar pentru scopul lor declarat? Și mai mult decât atât, cum putem ști că o zonă tampon nu va duce la o partiționare a teritoriului statului, ceea ce în cazul Siriei este un risc important. Apoi, în ce privește zonele transfrontaliere, deocamdată, și subliniez acest lucru, deocamdată nu susținem operațiunile transfrontaliere. Aceasta pentru că deocamdată avem acces în Siria, chiar dacă e restricționat și chiar dacă e dificil. Iar dacă susținem operațiunile transfrontaliere, riscăm viața lucrătorilor umanitari, 30 de oameni deja și-au pierdut viața, din perspectiva guvernului sirian, uh, aceste operațiuni transfrontaliere sunt ilegale. Deocamdată nu avem nici dovezi că asemenea operațiuni transfrontaliere ar putea fi eficace. Deținem anumite informații potrivit cărora asistența transfrontalieră mm, poate fi uh, folosită în alte scopuri. 50 până la 70% din uh, ajutoarele pe care le distribuim astfel nu știm unde ajung. Cu toate acestea, suntem deschiși la orice idee care ar putea să ajute acești oameni, atâta timp cât ideea este una rațională și practică și că nu obținem consecințe negative neintenționate. Uh, și permiteți-mi să închei prin a spune că în cei uh, aproape trei ani de când sunt comisar european, am văzut uh, operațiuni dificile în multe locuri din lume. Însă, acesta din Siria este cel mai complex caz și nu pentru că uh, sunt cele mai numeroase victime, ci din cauza lipsei de perspectivă. Uh, lipsa unei perspective că lucrurile se vor încheia. Și una dintre concluziile mele este că ori de câte ori lumea închide ochii la uh, un stat în faliment, Consecințele sunt dramatice, iar Siria este un astfel de caz. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you so much for giving us this dramatic... Mulțumim mult pentru <clears throat> această prezentare a situației dintr-o țară care, iată, își bombardează propria populație. Cred că e pentru prima dată că se întâmplă acest lucru de la uh, Guernica, războiul civil în Spania. Dau acum cuvântul domnului Petring. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Georgieva, am două întrebări. S-aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru că vă faceți treaba cu multă seriozitate și încercați să ajutați cetățenii din Siria și refugiații din țările învecinate. Am două întrebări așadar. Știm că, din păcate, Rusia și China uh, blochează o rezoluție la Națiunile Unite. Pe mine mă interesează însă cum uh, se comportă Rusia și China la uh, ajutorul umanitar. Dacă ne-ați putea spune ceva în acest sens, pentru că de acolo am putea înțelege care ar fi părerea lor. Încerc să mă exprim cât mai atent. Și a doua întrebare. Noi, europenii, suntem foarte interesați ca statele prietene din uh, vecinătatea Siriei să se bucure de susținerea noastră. Mă refer la Iordania și uh, Liban. Ne puteți spune care sunt efectele fluxurilor migratorii asupra acestor două țări? Aș fi întrebat și despre Turcia. De curând am fost uh, în Turcia, am vorbit cu domnul prim-ministru Erdogan, care era deschis în ceea ce privește ajutorile din afară, dar știu cât de complexă e situația din Turcia, însă cred că ar trebui să ajutăm și Turcia. Poate ne puteți spune ceva mai mult uh, despre aceste întrebări punctuale și încă o dată mulțumim pentru modul în care vă desfășurați activitatea. Mulțumesc. Doamna de Kaiser, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna George va mă alătur uh, celor uh, spuse de colegul meu în legătură cu activitatea noastră extraordinară de pe teren. Am două întrebări. Prima se referă la formele de cooperare pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat în domeniul uh, în cazul refugiaților sirieni cu diverse guverne, cu țările care primesc refugiații sirieni. E adevărat că Turcia, de exemplu, acceptă refugiați în uh, tabere, probabil că le e mai ușor să se organizeze în felul acesta, pentru că le e mai ușor să controleze populațiile refugiate în acest fel. În Liban, însă, știu uh, că lucrurile sunt mai complicate, că dacă guvernul nu ține să își uh, modifice politica internă în funcție de ceea ce se întâmplă în uh, Siria, a acceptat să uh, îi ajute pe refugiații din Nord cu condiția ca aceștia să fie adăpostiți în familii. Vreau să știu dacă această situație s-a schimbat între timp și dacă ați reușit să convingeți conducerea țării de gravitatea uh, problemei pentru a-i face să renunțe la această politică de uh, disociere. Dacă în altul comisariat pentru refugiați uh, al Uniunii Europene are acces la toți refugiații fără intermedierea grupurilor caritabile islamice. situația nu este la fel peste tot și noi nu putem acționa la fel uh, peste tot. Iar în al doilea rând, e adevărat că adesea, așa cum spun și doamna Ashton când uh, ne întâlnim cu ea, în fața dimensiunii acestei tragedii, suntem uh, exasperați și înfuriați. Cred personal că e foarte important să ajungeți să să, să, să reușiți să păstrați uh, independența uh, componentei umanitare, pentru că altfel nu vom mai avea deloc acces la aceste populații. Politica trebuie lăsată separat vorbim de operațiuni transfrontaliere și așa mai departe, trebuie, deci, să lăsăm deoparte tot ceea ce poate împiedica accesul nostru la populațiile care au nevoie de noi. Sigur că soluția conflictului este una uh, politică uh, și în acest uh, sens vă felicit pentru că ați încercat să atrageți de partea noastră Rusia și China pentru a pune și ei umărul la rezolvarea acestei drame. Și vreau să vă întreb dacă aveți suficienți bani și de unde vin acești bani. Da. Doamna președinte, vreau să vă rog să vă eh, limitați intervențiile pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. Dau cuvântul doamnei Gomez. Domnule comisar, mulțumesc pentru expozeul dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru ceea ce fac serviciile dumneavoastră. <clears throat> Eu aș dori să vă întreb. Avem acolo și o frontieră cu Irakul. Înțeleg că acolo e mai puțină activitate, însă totuși în Siria existau refugiați irachieni. Știu că mulți s-au întors în Irak. Care e situația, care e relația cu această țară vecină? În ce uh, mod funcționează relațiile cu această țară vecină și dacă există asistență umanitară din partea Irakului pentru Siria? Și aș dori să repet întrebarea domnului Pöttering. Spuneți că Rusia și China ar trebui să facă mai multe pentru acest uh, ajutor umanitar. Aveți niște valori? Ne puteți spune exact cât, uh, cu cât anume au ajutat? Să cre... Știu că e poziție politică, nu pot bloca în continuu votul la Națiunile Unite, au și responsabilități fiind membrii permanenți. Ați spus că e nevoie de o decizie politică acolo. Citeam astăzi în presa internațională că americanii explorează posibilitatea unei noi rezoluții în Consiliul de Securitate și o, totodată o nouă platformă a rebelilor care este promovată se dă mai multă importanță forțelor din interior decât celor din exterior și dată fiind această perspectivă, cum vedeți contextul serviciilor umanitare, cum le coordonați cu Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene, care ar trebui să își aducă aportul politic la această discuție. Mulțumesc. Domnul Alachi, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar, și eu apreciez ceea ce faceți și ne dați o imagine foarte bună asupra situației. Întrebarea mea este următoarea, pentru că dumneavoastră păreți să înțelegeți foarte bine care este situația. E într-adevăr un conflict militar, un război civil, iar o parte a comunității internaționale oferă armament uh, statului sirian, iar cealaltă parte internațională oferă arme rebelilor. E un regim brutal care folosește arme grele împotriva propriei populații, însă totodată trebuie să conștientizăm uh, că și rebelii sunt foarte bine înarmați și sunt la fel de brutali ca și guvernul în multe cazuri, ca și forțele guvernamentale. Știm că Rusia și China oferă arme unor, unei dintre părți. Doamna Clinton se află în zonă în aceste zile și încearcă să organizeze mișcarea rebelilor și spune totodată că dacă acest lucru nu va reuși, și ei vor putea oferi armament greu rebelilor. De ce lipsim noi ca uh, actor politic? Noi suntem uh, un fel de cruce roșie, facem foarte bine ceea ce facem ca uh, la nivel umanitar, dar din punct de vedere politic nu facem nimic. Haideți să ne hotărâm de ce nu susținem uh, o parte sau alta, de ce nu susținem planul Brahimi, care pare singurul, uh, singura soluție concretă. E un, uh, un subiect important de discutat și acest acces umanitar. Mulțumesc. Și acum doamna Brandner. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezență și pentru tot ceea ce faceți. Cred că e bine când spuneți că lucrați cu organizațiile locale acum. Am avut multe rapoarte care transmiteau faptul că Crucea Roșie nu e privită ca un actor neutru. Acum e mai bine. Ce aș dori eu să vă întreb despre partea curdă? Am înțeles că acolo accesul e îngreunat. Foarte mulți oameni uh, fug din acea zonă, în acea parte a țării, dar nu există multă susținere din exterior și acum cu venirea iernii s-ar putea să trăim o tragedie acolo. Ce faceți în acest sens? Prima întrebare. Și în al doilea rând, ați vorbit de Națiunile Unite, de Rusia și de alte țări. Ce aș vrea să întreb eu despre statele din Europa, nu doar despre țările mari, și țările mici. Mă interesează, de exemplu, ce face Ungaria, cum contribuie Ungaria. Mulțumesc. Și acum ultimul vorbitor, doamna minister Urchisa. Și aveți doar un minut pentru că ați fost ultima care v-ați înscris la cuvânt. Mulțumesc, doamna comisar. Foarte pe scurt, cu puțin timp în urmă, Statele Unite au lansat o susținere a opoziției uh, din Siria. Acolo există un consiliu național care e susținut și prin acest canal uh, se va organiza uh, se vor organiza ajutoarele internaționale pentru opoziția siriană. Aș dori să știu dacă Uniunea Europeană e în contact cu doamna Clinton, care a fost uh, care a lansat cu scurt timp, cu puțin timp în urmă această inițiativă în Croația. Mulțumesc. Și acum dăm cuvântul doamnei comisar pentru răspunsuri. Vă rog, doamna Georgieva. Mulțumesc mult! Voi lua întrebările pe rând. Domnului Pöttering, aș dori să-i spun contribuțiile Chinei și Rusiei față, la putere, față de puterea lor economică și de poziția politică sunt contribuții mici până în 25 septembrie, nu am date mai recente, dar până la sfârșitul lui septembrie China oferise 2 milioane, iar Rusia 9,5 milioane de dolari. Uh, Rusia a mai trimis prin Ministerul pentru Urgențe bunuri la fața locului, cam cum e și uh, mecanismul nostru de protecție civilă. Însă eu cred că ar putea face mult mai multe și că de fapt trebuie să facă mai multe. Cum se comportă din punct de vedere umanitar? Când uh, am înființat pentru prima dată forumul umanitar sirian, a existat o tendință ca discuția să fie politizată și am, s-a încercat să se găsească un vinovat pentru situație. Însă, am reușit împreună, într-un timp relativ scurt, să ne concentrăm pe suferința oamenilor, pe nevoile umanitare. Acest lucru a fost foarte util și trebuie să spun că Rusia și-a folosit influența pentru a obține mai mult acces în zonă pentru organizațiile umanitare, în special pentru Națiunile Unite, Însă, dată fiind situația, eu cred că ei au obligația de a se angaja mai mult în această situație și dacă îmi permiteți aș uh, face legătura cu întrebarea domnului Alacis. Lucruri rele se întâmplă de ambele părți. Sunt grupuri rebele care provin din Al-Qaeda sunt uh, lucruri rele pe care le fac și rebelii, nu doar forțele guvernamentale, însă e vorba de magnitudine până la urmă. Guvernul e mai bine echipat și pot face mai mult, mai mult rău, mai multe lucruri oribile. Aceasta însă nu înseamnă că nu se întâmplă și de cealaltă parte. Iar această imposibilitate a tuturor actorilor internaționali de a se pune de acord pe un punct de a respecta legea umanitară, aceasta este de fapt problema. Și nu e doar o problemă a Siriei. O spunem de fiecare dată și cât de tare putem. E o problemă în întreaga lume. Dorim să ne întoarcem în vremurile dinaintea înființării uh, Crucei Roșii și înaintea semnării Convenției de la Geneva? Acesta este pericolul. Încercăm să facem pe toată lumea să spună, bine, nu vă puteți pune de acord pe partea politică, dar haideți să ne punem de acord pe un punct, să respectăm Convenția de la Geneva. Și apoi, în parametrii fiecăruia, știm cine cu cine trebuie să vorbească și haideți să o facem. Însă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă încă. Iar în ceea ce privește țările vecine, Iordania și Liban, impactul ar putea fi devastator pentru regiune. Vă voi spune acum un lucru, e de fapt o anecdotă, dar un semn foarte important. Atunci când au avut loc bombardamentele din Liban, în zilele următoare am văzut mișcarea inversă, sirieni care fugeau din Liban înapoi, în Siria. Și au spus că e rău acasă, dar aici pare, <laughs> pare să fie și mai rău. 20.000 de oameni au trecut granița înapoi din Liban în Siria. Susținem Libanul și Iordania cu ajutor umanitar, dar și cu alte instrumente care au, sunt la dispoziția Comisiei și a Uniunii Europene. Pentru Iordania am sporit uh, pentru că impactul asupra acestor țări nu e vorba doar de riscul ca mm, problemele să treacă în țările din vecinătate, dar economiile lor sunt afectate. Un uh, război în țara vecină înseamnă că ți este afectat turismul, ceea ce pentru Iordania e o sursă importantă de venit. La fel sunt probleme severe în Turcia și în Turcia exista mult uh, turism religios în zona de frontieră, sunt multe situri religioase acolo și nu mai sunt vizitate din cauza războiului. Spuneați și dumneavoastră că trebuie să-i ajutăm pe toți, însă, așa cum vedem noi lucrurile, prioritizăm țările uh, vulnerabile, Iordania și Liban. Și în ceea ce privește Irakul, pentru Turcia avem mult mai multe programe de uh, ajutorare. Tot Turcia e mai apropiată de UE, a dorit să devină membru, Am oferit uh, multe milioane numai în acest an Turciei, nu doar din cauza crizei, ci pentru că doresc să adere la Uniunea Europeană. Din aceste fonduri, aproximativ 100 de milioane de euro sunt pentru ca Turcia să construiască centre de refugiați, nu doar pentru criza siriană, ci în general pentru capacitatea de gestionare a fluxurilor de refugiați. Așadar, în termeni relativi, dacă ne uităm la această regiune, E foarte bine că prioritizăm Iordania și Libanul. Uh, sunt zone mai cu probleme mai mari. Pur și simplu ne uităm la economiile lor și la venitul pe cap de locuitor. Până acum am furnizat uh, doar un milion de euro uh, Turciei dacă însă Turcia ne ajută să facilităm operațiile opera, uh, umanitare, vom spori și ajutorul pentru Turcia. Nu, uh, sigur, sunt, uh, sunt și eu de acord că nu există o măsură unică pentru fiecare tip de situație. Condițiile din Liban sunt diferite de cele din Iordania, din Liban sau din Irak. În Liban, guvernul, dintr-o varietate de motive, Mm, a ales să respingă varianta uh, taberelor de refugiați. Oamenii trăiesc în familii, în cămine libaneze. Iordania a hotărât să construiască tabere, dar sunt și oameni care trăiesc în comunități uh, locale. Turcia se bazează pe acest uh, sistem de tabere foarte avansate dar acum Turcia eh, se confruntă cu o problemă pentru că a construit primele tabere cu, uh, pentru refugiați. Ehm, aveau doar 10.000 de refugiați, acum au 110.000 și își dau seama că felul în care și-au construit aceste eh, tabere poate să creeze deja probleme negative și o reacție negativă din partea populației locale. De aceea ei încearcă uh, să se sprijine mai mult pe um, Agenția ONU pentru uh, refugiați uh, în administrarea acestor tabere din Turcia. Noi sprijinim ONU pentru a juca acest rol, au competențele profesionale de a face acest uh, lucru, de asta au fost înființați, dar încercăm să um, urmărim și nevoile oamenilor care nu sunt internați în aceste tabere. Finanțăm programe um, ale comunităților locale orientate în această direcție. Avem destui bani? Dat fiind uh, gradul de acces de care beneficiem acum și dat uh, fiind voința noastră de a monitoriza cheltuirea fondurilor, cred că vom avea uh, suficienți bani în februarie. Am mărit deja suma cu 50 de milioane și la finalul anului financiar vom putea să adăugăm fonduri suplimentare împreună cu comisarul Fiule din Uh, Serviciul de Acțiune Externă, ne vom asigura că tot ceea ce se face, se face într-un mod coordonat și că eforturile sunt concentrate pentru optimizarea uh, cheltuirii resurselor. Dacă facem suficient, asta e altă întrebare. Mă tem, Iria, dincolo de toată suferința prin care trece, Uh, aruncă o umbră a conflictului și în uh, țările învecinate, datorită tocmai dimensiunii acestui, uh, acestei tragedii. Recunoaștem riscurile incredibile pe care Siria le ridică pentru regiune și pentru Europa și sigur că Siria reprezintă o prioritate absolută acum și va fi și la anul la fel. Uh, vă spun uh, doar trei litere, cadrul financiar multianual. Uh, trebuie să facem rost de bani și atunci când ne gândim la felul în care administrăm banii pe următorii șapte ani, trebuie să prevedem situația în care aceste nevoi sunt din ce în ce mai presante. E vorba până la urmă de faptul că insecuritatea nu stă niciodată pe loc. Insecuritatea se răspândește ca o boală, ca o molimă și nimeni nu e niciodată la adăpost. Acum, chestiunea Irakului. Irakul inițial nu ne preocupa foarte mult datorită felului în care uh, conflictul de acolo a reușit să fie, s-a reușit să fie uh, ținut uh, sub control. În septembrie am trecut am cerut o întâlnire interministerială la New York. Au venit toți, toate statele din regiune au fost reprezentate și Irakul a fost reprezentat. Toți membrii Consiliului de Securitate au fost prezenți, toți donatorii cheie au venit și au venit și alți donatori. Am fost impresionată de faptul că Irakul a avut o poziție foarte responsabilă și foarte constructivă. Acest lucru s-a datorat faptului că se temeau, practic ei uh, se confruntă în zonă cu problema curdă. Pe noi nu ne preocupă foarte mult uh, problema curdă, pentru că nevoile acestei comunități nu sunt atât de mari. Guvernul sirian a fost de acord să permită curzilor, care acoperă cam 8,5% din teritoriul, să se administreze uh, singuri. I-au izolat cumva ceea ce a dus la îngreunarea accesului, dar pentru noi nu sunt așa o problemă mare cum o reprezintă comunitățile sau populațiile din zonele de conflict intens. În ceea ce privește calea de urmat în plan politic, așteptăm o rezoluție a Consiliului de Securitate pentru Siria. ONU Uniunea Europeană a uh, abordat problema în toate întâlnirile ministrilor de externe și a avut o poziție foarte uh, unită în ceea ce privește Siria. Uniunea Europeană a mers cel mai departe cu uh, sancțiunile, în ciuda faptului că țările noastre, precum Spania sau Italia, au pierderi foarte mari din această cauză, mai ales în domeniul importurilor de petrol. Deci am apelat la toate uh, metodele pentru a obține rezultate. Eu nu, nu uh, am uh, reușit să iau legătura cu doamna Ashton, dar ea este, știu, în contact cu doamna Clinton. Uh, au uh, discuții uh, continue și analizează felul în care pot să promoveze această problemă, în, uh, inclusiv în Consiliul de Securitate ONU. Uh, cine ce a făcut în uh, Uniunea Europeană? Ungaria a furnizat cam 140.000 de euro, o contribuție mică, dar semnificativă. Dacă ne uităm la uh, statele membre, vedem că majoritatea s-au implicat și au donat, dar sigur că trebuie să facem cu toții mai mult. That Uh, Cred că astea au fost întrebările la care mi s-a cerut să răspund. E nevoie de mai multă presiune pentru o soluție politică, inclusiv din partea instituției uh, Parlamentului European. Vă mulțumesc. Bine, ringrazio la comisaria Georgieva. Mulțumim uh, doamnei comisar Georgeva. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare impresionantă și să vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, pentru că avem nevoie de acest succes al dumneavoastră. Colleghi, tum tum tum. Colleghi, siamo in forte ritardo. Stimați colegi, suntem uh, în mare întârziere. Iată de ce trebuie să trecem la uh, următorul punct de pe ordinea de zi. De fapt, punctul 8, o strategie a UE pentru cornul Africii. Raportorul este Charles Tanak. Și trebuie să vă spun că avem doar vreo 40 de minute la dispoziție pentru acest punct. În ce privește această inițiativă, unei strategii UE pentru Cornul Africii, trebuie să vă spun că raportul e o ocazie pentru comisia noastră de a evalua mai bine în ce fel UE poate fi mai eficace în regiune, în special în ce privește relațiile cu statele cheie din regiune. de ce e important să avem o uh, regiune stabilă în cornul Africii, e bine, acest lucru e reflectat de numărul mare de amendamente. E vorba de 215 amendamente introduse de colegi. Iată de ce nu vă mai întârzia, îi dau cuvântul raportorului, solicitând să fie cât mai succint. Domnul Tanak. Uh, țarele din regiune Djibouti, Eritrea, uh, Sudanul de Sud și așa mai departe se confruntă cu numeroase probleme. E vorba de uh, tensiuni între Eritrea și Djibouti, bunoare, uh, Etiopia și Somaliland pe de-o parte. E vorba de piraterie, uh, de uh, relația cu Al-Qaeda, ca să nu mai vorbim de sărăcie și foamete. Anul trecut, Uh, UE a publicat o strategie pentru Cornul Africii, iar raportul meu încearcă să abordeze acest text. Uniunea Europeană a numit și doi reprezentanți uh, speciali pentru Cornul Africii pe de parte și pentru Sudan pentru altă, pe de altă parte. Uh, situația în această zonă este foarte importantă pentru economia globală, pentru că Africa prezintă un potențial economic important. Uh, iar Cornul Africii ar putea avea o contribuție importantă. Însă, Cornul Africii rămâne problematic din cauza încălcărilor de drepturi ale omului. În 2008 și 2009 a existat secete cumplite și 3 milioane de oameni sunt acum în mare nevoie de ajutor uh, umanitar din cauza foametei. Uh, nu există o perspectiva unei stabilități democratice în regiune. Tinerii uh, uh cresc în uh, orașe precum Mogadishu, care au cunoscut doar violența și războiul. Uh, activitățile uh, criminale, traficul de orice tip și pirateria vor fi în continuare încurajate de instabilitatea politică. Pierderile uh, sunt imense în ce privește transportul maritim, aproximativ 4,1 miliarde de lire pierderi acțiunile piraților uh, sunt tot mai sofisticate și solicită din partea operațiunilor maritime UE și ONU eforturi tot mai susținute pentru a încerca să le stopeze. Trebuie să putem oferi și susținere financiară, dar și dar trebuie ținut seama că leadership politic trebuie să vină din uh, interiorul acestei zone. Uh, susținerea uh, militară pentru a asigura stabilitatea în regiune a fost importantă mm, atât anul trecut cât și anul acesta, a arătat că eforturile sunt viabile, însă acesta trebuie să fie conduse și să emane din Africa. Uh, UE s-a ocupat de formarea personalului în această zonă, special în Uganda, și vom continua prin uh, continuarea acestor programe în Somalia, în special încercând să uh, formăm o poliție în uh, această țară. coordonarea politică trebuie de asemenea să fie o prioritate. rolul guvernului de tranziție inter Mm, negocierile uh, cu Egiptul, bună oară, trebuie să continuă. Există și perspective de optimism pentru regiune. Mm, trupele locale și UE pot conlucra și există zone de stabilitate, cum e cazul Somaliland. Uh, instituții democratice au putut fi eh, instaurate. Alegerile din eh, Somalia au arătat acest lucru. Putem spera că odată ce asistența internațională coordonată de eh, autoritățile din Cornul Africii vor putea ajunge la soluții. În calitatea mea de raportor am primit foarte multe amendamente, cum ați spus, până la termenul de 2 octombrie. Totuși nu e intenția mea să mă ocup de probleme ce țin de mediu, dezvoltare eh, sau drepturile umanitare, pentru că acestea vor fi abordate altundeva. Totuși, nu doresc să fac nici pași în urmă, în special în ce privește relația cu Etiopia. Acolo există un guvern nou și ar trebui măcar să acordăm o șansă. Eh, eh, raportul se referă la gândirea strategică și politică și uh, în acest sens am să propun un set de compromisuri colegilor. Următoarea uh, întâlnire este stabilită pentru următoarea sesiune de la Strasburg, uh, întâlnire între raportor și raportor din umbră, încercând să obținem mai multe compromisuri, reducând numărul de 215 amendamente introduse până acum. Însă aștept în continuare opiniile colegilor. Vă mulțumesc! Mille grazie! Passiamo subito alle richieste di intervento. Mulțumesc. Întâi de toate îi dau cuvântul domnului Svensson, două minute. Och stort tack till eh, herr Tannock för denna gedigna redovisning och jag behöver... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc colegului nostru pentru documentul distribuit. Cred că e inutil să reamintesc aici complicațiile. Știm cu toții prea bine ce se întâmplă în regiunea Cornului Africii. Domnul Tanăc însuși a reamintit aceste lucruri. Cred că e interesant să obținem niște compromisuri și aș dori să pun accentul pe bună guvernanță, dar și respectul drepturilor omului. E absolut necesar ca, indiferent de sex, religie, identitatea uh, persoanelor să fie respectată și integritatea persoanelor. Mm, mai cred că un islamism de tip sectar uh, tinde să se propage și noi suntem cam pe tușă în timp ce evenimentele ce se derulează acolo sunt teribile. S-a făcut aluzie și la Somalia. Ca exemplu, un pionier în ce privește respectul drepturilor și valorilor. Și nu cred că putem sublinea îndeajuns acest fapt pozitiv. Nu știu dacă toți membrii comisiei noastre sunt pe aceeași lungime de undă, dar Cred că exemplul Somaliei trebuie subliniat. Adminteri, sunt de acord cu Charles Tannock. Există un anume optimism în ce privește cornul Africii. Și să sperăm că viitorul va fi ceva mai rost decât trecutul. În același timp, cum să cităm Somalia drept exemplu de urmat? Sigur, mi aș putea imagina uh, că recunoaștem Somalia ca teritoriu independent. Iar atunci, de ce să nu fie citată Somalia ca exemplu pentru țările vecine? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Următorul. Eh, eh, Cred că las 215 mie... Doamna Muniz, mulțumesc, domnule președinte. Cele 215 amendamente ar trebui să permită o lărgire a perspectivei acestui raport pentru a reflecta eh, elementele sensibile din regiune. Nu doar politica externă e important, nu e vorba de o cruciadă și nu e vorba doar de o relație economică și financiară cu această regiune. Uh, E adevărat că mai mulți colegi din grupul meu au depus amendamente și acestea cred că ar putea îmbogăți raportul. Voi parcurge aceste propuneri. Trebuie să ținem seama de evenimentele care au uh, intervenit uh, în Etiopia uh, după prezentarea primului proiect. Am introdus niște amendamente în acest sens. E vorba de conflictul între Etiopia și Eritrea. Apoi facem aluzie la rezoluția Consiliului de Securitate al ONU de pe 5 iulie precum și la eforturile reprezentantului special pentru Sudan și Sudanul de Sud. E vorba de noile acorduri obținute cu aceste uh, două țări care ar permite o cooperare și care trebuie să permită un nou uh, flux de țitei dinspre uh, spre nord. Ce vrește pesc acum? Uh, suntem de acord cu extinderea mandatului Atlanta, conform deciziei din luna martie precum și rezoluția uh, Parlamentului European 2010 referitor la piraterie. Uh, ne, uh, Bucurăm de asemenea că și uh, programul UNAFOR a fost uh, integrat uh, acestui uh, uh proiect de uh, asigurare a siguranței. Uh, Sperăm să obținem un compromis și în acest punct important pentru noi. În ce privește Somalia, susținem misiunea de formare a forțelor de ordine uh, în Uganda Verzii au depus un amendament încercând să respingă această misiune, care uh, li se pare o ingerință uh, la activitatea guvernului. Însă noi suntem de acord cu extinderea acestei misiuni, Cap Nestor și consolidarea capacităților militare și uh, judiciare, inclusiv poliția de coastă. E o misiune pe care o susținem și susținem și amendamentele 99 și 100 care vizează acest punct. Încerc să încheie, domnule președinte cu două observații. În ce privește uh, securitatea, trebuie ținută seama, seama de refugiații și de strămutații pe teritoriul uh, respectiv și trebuie să colaborăm aici cu Curtea Penală Internațională. Pentru noi e foarte important să se țină seama de finanțarea piraților și vânzările ilegale. Ne dorim un proces comparabil cu uh, cel uh, vizând diamantele. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Butikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Drei Punkte möchte Mulțumesc. Eu m-aș referi la trei puncte. <clears throat> Ceea ce privește pirateria, noi ne-am dori ca noi toți și doamna Ashton inclusiv să ascultăm recomandările făcute de Jack Lang, uh, observatorul special al ONU pentru piraterie. Criminal Justice Approach, spunea dânsul. Ar fi bine să mergem împreună în această direcție. A doua observație, în ceea ce privește Somalia și țările vecine, eu sunt de părere că aceste intervenții unilaterale care au existat în trecut în repetate rânduri nu au fost utile <clears throat> și ar trebui să spunem împreună că, așa cum a spus domnul Tenoch, dorim o soluție africană, dar o soluție africană colectivă. Și în al treilea rând, domnul Rondos este însărcinat special dar cred că ar fi bine dacă am merge chiar un pas mai departe în coordonarea așa numitului comprehensive approach despre care tot vorbim și unde spunem că domnul Rondos nu trebuie să fie responsabil doar pentru CSDP, ci și pentru celelalte măsuri ale UE în zonă. Ar trebui coordonate tot de acest, această persoană statele vecine, de exemplu relația cu Somalia. Eu în direcția aceasta mi-aș dori să mergem împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru uh, prezentarea concisă. Și acum, doamna Gomes, mulțumesc. Mulțumesc pentru prima versiune a textului. Eu cred că nu putem avea o astfel de abordare. Avem nevoie de legislație acolo, de abordarea guvernelor, fie că vorbim de combaterea terorismului sau pirateriei. Și acest lucru cere o analiză atentă și nu cum făcea UE în trecut să dea tuturor partenerilor din zonă câte ceva. De fapt, multe operațiuni militare, cel puțin ale Etiopiei în uh, Somalia, îi întăresc poziția uh, teroriștilor, dată fiind și poziția istorică din regiune. <clears throat> De asemenea, cred că e important să vorbim despre Etiopia, care are un rol central acolo și sunt de acord că uh, moartea primului ministru de acolo uh, joacă un rol important. E o posibilitate acum să, să vedem cum stau lucrurile, pentru că noul prim-ministru are dificultăți în a se împrieteni cu vechea gardă. Eu nu știu cum va putea promova o deschidere. E un partener major al UE, un recipient de ajutoare din partea UE, obligat de acordul Cotonou, dar are mii de prizonieri politici nu permite ONG-urilor să funcționeze. Deci cum pot ei să asigure stabilitatea în zonă? Trebuie să cerem schimbare și incluziune politică în Etiopia. E un punct central și acest raport ar putea fi foarte important. De acord cu ce a spus domnul Butikov despre rolul pe care l-ar putea juca domnul Rondos, reprezentantul nostru acolo. Și aș dori, pentru că nu pot să mai continui, să mai spun că o altă întrebare crucială se referă la conflictul dintre Etiopia și Eritrea, pe care, unde UE ar putea face într-adevăr o diferență, dar nu facem nimic. Ar putea fi diferent, să facem o diferență majoră pentru întreaga regiune acolo, dacă s-ar soluționa. Mulțumesc. domnul Thomas von Hunter, reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Aici sunt. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că directorul nostru cu un nu a putut rămâne, a fost prezent mai devreme și a cerut scuze, ar fi, ar fi dorit el să poată vorbi aici. Mulțumesc pentru această ocazie. Ne bucurăm că acest subiect este discutat aici în AFET. E momentul potrivit. Cadrul pentru Ornul Africii, care a fost adoptat anul trecut de Consiliu, începe o a implementării la un an după adoptare, în noiembrie. De aceea cred că ar trebui să profităm de ideile din uh, acesta. Nu, aș, nu ar mai fi multe de adăugat, aș vrea doar să spun că doamna Ashton a subliniat seminarul recent al șefilor de delegații din întreaga lume care au uh, exemplificat această abordare comprehensivă pe care încercăm să o realizăm și rolul pe care îl joacă Hornul Africii în abordarea noastră strategică. Uh, am pus la oaltă toate instrumentele pe care le avem și toți actorii implicați. Serviciile comisiei, sigur, și altele, CSDEP și statele membre. Singura observație pe care aș face-o totuși, să știți că și Kenya joacă un rol important în alegerile din 2013. aceste alegeri vor avea un impact asupra întregii regiuni. Noi suntem gata să oferim informații suplimentare, să urmărim împreună finalizarea raportului și vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Și uh, un ultim cuvânt de încheiere, domnului raportor. Mulțumesc! Mulțumesc celor care au spus lucruri bune despre raportul meu. E un domeniu uh, provocator, e greu de făcut un raport succint, însă, cum am spus și mai devreme, trebuie să mă concentrez strict pe acea regiune din punct de vedere al CSTP, dar sigur sunt și multe alte probleme. S-ar putea scrie o carte, nu doar un raport parlamentar. Am luat notă de cele spuse domnul Svensson despre creștini. Creștinii suferă cel mai mult în Eritrea, din câte știu. Ca și mulți alți politicieni britanici și eu susțin încercarea uh, Somaliei. Știu că nu va fi discutat subiectul aici, însă personalitate, în uh, rolul meu uh, voi susține și amendamentul dumneavoastră. Apare și în uh, proiectul de text. E, da, uh, un ritm telegrafic. Nu am putut nota tot ceea ce s-a discutat. Am uh, notat două aspecte. S-a vorbit despre uh, speciile periclitate, comerțul cu Fildeș și pe problema codului de conduită. Multe firme de securitate privată, care sunt chiar cu sediul din Regatul Unit, chiar din uh, circumscripția mea, voi studia amendamentul 112 dumneavoastră cu interes, voi încerca să găsesc un compromis. Nu sunt pentru un astfel de regulament statutar, îmi plac codurile de conduită corespunzătoare ale industriei, dar trebuie să nu uităm că nu s-a mai reușit Um, capturarea unor nave care aveau uh, firme de securitate înarmate la bord, reprezentația unor astfel de firme. Deci e totuși un semn bun. Apoi, sigur, unele lucruri depășesc obiectivul raportului de față. M-am întâlnit cu domnul respectiv și cred că încerc, se încearcă acolo punerea la oaltă a tuturor părților uh, implicate. Autoritatea însă vine din Consiliu. Trebuie să ne orientăm pe cele spuse de CTP, dar să încercăm să găsim o soluție <clears throat> comună, fiind foarte multe interese în zonă. S-a vorbit de Eritrea, de formularea observațiilor mele. Într-adevăr, am luat notă, e un subiect important. Doamna Gomez de acord cu ce spune dânsa, însă acest raport se bazează pe CFSP. Sunt și alte elemente care vor veni pe parcurs. Zona trebuie să devină una mai uh, bună, mai sigură. Ați criticat poziția egal, am notat-o, însă e o structură cu care trebuie să lucrăm. Nu putem rescrie arhitectura regională și trebuie să lucrăm cu aceste elemente așa cum sunt. Într-adevăr, uh, sunt relații strategice importante acolo. Eu însă propun să nu lucrăm cu, cu pedepse, ci mai degrabă cu încurajări. Da, va avea loc o întâlnire uh, la următoarea data următoare când mergem la Strasburg, va avea loc o întâlnire a raportorilor din umbră. Mulțumim! domnul Tenoc. Și acum, o scurtă sesiune de informare prezentată de Pavel Koval cu privire la misiunea de observare a alegerilor din Ucraina din 28 octombrie 2012. Pe 28 octombrie au avut loc alegeri parlamentare în Ucraina. Acestea au fost considerate un test important pentru democrația din uh, Ucraina și au fost discutate pe larg inclusiv într-un uh, seminar pe care l-am organizat pe 11 octombrie. Aceste alegeri au fost considerate atât de importante încât conferința a trimis o delegație foarte mare de membri, 15, uh, care au participat, au uh, supravegheat alegerile și <clears throat> au trimis o misiune prealabilă la Kiev. Începutul lui octombrie ambele au fost conduse de Pavel Koval, care conduce Comisia de Cooperare pe, a Parlamentului cu Ucraina. Iar această uh, comisia noastră a făcut parte din misiunea internațională de observare a alegerilor. Concluziile preliminarii arată că alegerile au fost caracterizate prin lipsa unui nivel egal, uh, cauzat în special prin abuzul de resurse administrative, lipsa de transparență în campanie și lipsa de transparență a finanțierilor uh, de partid și lipsa transparenței în prezentările mass media. S-a menționat, s-a observat că ziua de vot a fost una liniștită și despre vot și numărarea voturilor s-au spus lucruri pozitive, însă a fost o lipsă de claritate. De fapt, rezultatele oficiale nici nu au fost încă prezentate. Ieri, liderii opoziției au cerut renumărarea într-o serie întreagă de circumscripții. Iar autoritatea centrală a recunoscut că nu poate anunța rezultatele finale și în aceste, în câteva, în cinci circumscripții vor trebui reluate, renumărate voturile. Și acum dau cuvântul domnului Covale. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. În septembrie, conferința președinților a decis să trimită o misiune extinsă în Ucraina, formată din 15 europarlamentari. În această misiune condusă de mine, am uh, avut ca asistent, ca vicepreședinte pe domnul Michael Galler, domnul Juan Fernando López Aguilar și uh, pe Rebecca Harms. Conducerea acestei delegații a mers la Kiev uh, și aș vrea să subliniez că, pregătirea de, că perioada de pregătire a fost una foarte semnificativă, pentru că am fost astfel în, în măsură să vorbim cu reprezentanții partidelor politice, dar și cu multe organizații non-guvernamentale, cu ambasadori și cu șeful uh, misiunii uh, uh, pe termen lung a ODIR cu care avem de mai multă vreme o cooperare foarte fructuoasă. Am uh, efectuat o recunoaștere a mediului politic înainte de uh, campania electorală. Am raportat acest lucru Comisiei AFET și am participat la un seminar uh, mixt de pregătire a misiunii de observare a alegerilor și aș vrea să vă amintesc uh, acum care au fost concluziile de atunci. Atunci când am vorbit în fața comisiei, spuneam că știu că legea electorală acceptată de, gu, uh, de guvern, adoptată de guvern și acceptată de opoziție în 2011, introducea în practică un sistem mixt care însemna că jumătate dintre locurile din uh, Consiliul Suprem se supun unui sistem de vot majoritar. Ne așteptam ca acest lucru să uh, ducă la anumite probleme și, din păcate, am avut dreptate. Subliniez că regulile votului nu au funcționat corect din cauza legislației, ca să nu mai vorbim de punerea în aplicare a acesteia, dar și din cauza unei lipse de claritate în uh, alegerea comisiilor electorale locale. Uh, s-au înființat partide politice fictive în conformitate cu noua lege electorală. Aceste partide au fost în măsură să participe la alegeri și la alcătuirea comisiilor electorale. Partidele tradiționale Svoboda și Udar, care aveau șanse reale în alegeri, nu au putut lua parte la activitatea comisiilor electorale prin reprezentanți proprii. De asemenea, mass media a fost uh, foarte influențată, în sensul că reprezentanții uh, opoziției au beneficiat de o acoperire mai uh, slabă am atras uh, deja atenția asupra acestei probleme încă de atunci și ne așteptam ca aceste neajunsuri să fie rezolvate sau măcar să nu se reflecte în rezultatele uh, votului. În ceea ce privește misiunea de observare propriu-zisă, aceasta a început după uh, sesiunea de la Strasbourg de luna trecută am semnat un cod de conduită al uh, membrilor delegației și cooperarea în cadrul misiunii între noi a fost una foarte bună. Asta se aplică și uh, cooperării noastre cu alte organizații, precum OCDE sau ODHR, Consiliul Europei sau NATO. Aș vrea să subliniez această bună cooperare, pentru că dacă nu am fi fost acolo împreună, dacă nu am fi tras concluzii comune, vocea noastră nu ar fi fost atât de clar și puternic uh, auzită. Pentru că dacă vorbim despre situația din Ucraina, trebuie să spunem că această țară are aspirații europene, de aceea trebuie tratată cu multă uh, rigoare, cu multă strictețe. Le-am explicat ucrainienilor acest lucru dar în același timp e vorba despre un stat membru al OSCE care va prelua președinția acestei organizații în viitorul apropiat. De aceea situația este una atât de serioasă. De aceea mă aștept la un răspuns foarte constructiv la acest raport comun care a fost deja publicat a doua zi după alegeri. Nu este prima oară când doamna Douglas își uh, demonstrează uh, profesionalismul, este vorba de uh, șeful delegației adunării parlamentare OSCE, În uh, ziua alegerilor uh, am uh, vizitat circunscripții din Kiev, Lvov, Dubna, Odessa și Dnipropetrovsk. Am vizitat și secții de votare din jurul acestor orașe și am observat că prezența la vot a fost uh, foarte mare, mult mai mare decât în majoritatea statelor europene. Însă, prezența la vot a fost mai mică decât la precedentele alegeri. Ucrainienii sunt foarte interesați de alegeri și mai ales de aceste alegeri, pentru că a fost uh, pe teren în țara lor un mare număr de observatori internaționali. Aceștia au fost bine primiți în general, nu am avut nicio problemă în a accesa secțiile de votare sau alte locații. În ceea ce privește însă legea electorală, s-a făcut o evaluare foarte critică. Aceasta are multe scăpări, multe neajunsuri care au făcut să existe și nereguli grave la alegeri. S-au și întâmplat anumite lucruri neplăcute. Nu a fost, de exemplu, uh, posibil ca uh, toți candidații să se bucure de același tratament. Și lucrul acesta s-a discutat deja la mai multe uh, nivele. Doi lideri cheie ai opoziției nu au putut participa la alegeri, vorba de Iulia Uh, Timoșenko și de uh, domnul Ușenko. Uh, noi am estimat că lucrurile au fost însă bine organizate în ziua alegerilor, nu au fost uh, perturbări serioase, iar în ceea ce privește numărarea voturilor, inițial aceasta s-a făcut corect, după părerea noastră, însă într-un stadiu la care noi nu am participat ca observatori, au apărut dubii serioase. A existat există încă situații în care nu s-a încheiat încă numărătoarea voturilor și nu există rezultatele complete, rezultatele finale ale acestor alegeri. În ceea ce privește votul proporțional sau partea care ține de proporția voturilor, aceasta deci, proporția uh, voturilor a fost reflectată și în uh, sondajele făcute la ieșirea de la urne și se, cifrele se potriveau și cu sondajele efectuate înainte de uh, alegeri, deci nu există proteste în această direcție, însă au apărut probleme în vreo 12 secții de votare unde observatorii internaționali au observat că voturile, de exemplu, erau cumpărate, ceea ce este o infracțiune gravă conform uh, legii în Ucraina. Când uh, evaluăm aceste alegeri, însă trebuie să ținem cont de faptul că acest sistem este unul dual. <clears throat> E vorba de votul proporțional și votul majoritar. Această structură duală a votului afectează în măsură foarte mare uh, rezultatele finale și face ca lucrurile să depindă foarte mult de numărătoarea finală. Spre deosebire însă de alte state foste sovietice, putem spune însă că ucrainierii se bucură de o libertate a alegerii, uh, își pot exercita dreptul de vot, uh, dar dacă facem uh, o comparație cu precedentele alegeri din această uh, țară, concluziile nu mai sunt atât de pozitive. Aceste alegeri nu au fost mai libere și mai corecte decât în 2007 sau în 2010. Însă, pentru că încă mai așteptăm rezultatele, Și însă, însă și faptul că a, aceste rezultate nu sunt încă publice ne spune nouă că există ceva probleme. Opoziția a cerut să se repete alegerile în cir- circunscripții electorale din cauza unor deficiențe la numărătoare și din cauza lipsei de transparență. Această situație trebuie rezolvată conform legislației ucrainiene, Așteptăm din partea autorităților un răspuns uh, argumentat, pe legal și uh, foarte bine uh, documentat din punct de vedere juridic de către curtea, de către tribunalul electoral. Trebuie să nu uităm că facem parte împreună din OSC, iar Ucraina trebuie tratată ca o țară cu aspirații europene, așa cum spuneam uh, nu trebuie să uităm că ucrainienii votează din proprie voti, voință și se bucură de o libertate um, în alegerea candidaților pe care îi susțin. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul colegilor care doresc să vorbească. Vă reamintesc însă că raportul a fost deja distribuit. E vorba de raportul uh, delegației uh, care a fost în Ucraina. Domnul Galo dorește să ia uh, cuvântul uh, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Cu această ocazie aș dori să îi mulțumesc domnului Pavel Coval, nu doar pentru raport, ci pentru buna cooperare, în primul rând. Eu cred că a avut un rol important de jucat în faptul că ne-am întâlnit împreună cu cele patru uh, delegații parlamentare și cu ODIR și am putut face o evaluare importantă a procesului alegerilor. A fost un text uh, clar și cred că întotdeauna trebuie să vorbim de procesul alegerilor. Noi am fost observatori pe termen scurt am văzut ultimele două zile înainte de ziua alegerilor și ziua alegerilor în sine. De aceea subliniez uh, ceea ce s-a spus. Lucrurile au decurs uh, destul de corect, uh, chiar foarte birocratic. La noi, în, circun, în abia la o oră și jumătate după încheierea votului acolo în uh, locul pe care l-am uh, vizitat noi, abia la o oră și jumătate după au deschis urnele. Vă dați seama cât timp a trecut la noi, la o oră și jumătate după sunt numărate voturile deja. Um, și numărarea a fost uh, transparentă, cel puțin în locurile pe care le-am vizitat noi s-a văzut clar pentru cine s-a votat, s-au putut vedea rezultatele și nu am avut nimic de spus în acest sens ce nu am putut observa, însă a fost raportat în mod credibil de alți raportori, <clears throat> a fost procesul uh, adunării voturilor în circumscripții. Acolo s-a ajuns la situații unde unii dintre cei care au numărat voturile nu au fost prea încântați de rezultatul acestora și poate au avut și temeri personale. De aceea a durat foarte mult până când informațiile au fost introduse în calculator și de aceea multe răspunsuri au fost publicate abia la câteva zile după. Subliniez toate aceste lucruri, dar nu vreau să repet nimic din ce s-a spus. cred că la 21 de ani după sfârșitul uh, în Uniunii Sovietice se pot ține alegeri libere dacă există voință. Am constatat aceste deficite, dar cred că nu a existat voința factorilor importanți de acolo ca alegerile să fie total libere, dar asta să nu ne împiedice să continuăm uh, cooperarea politică și dialogul cu Ucraina. Chiar trebuie intensificat acest dialog. Și cred că trebuie să spunem un lucru foarte clar. Avem nevoie sau nu trebuie să căutăm o alternativă de genul să nici nu criticăm prea puternic ca ei să nu se întoarcă înspre Moscova sau să-i facem să creadă că nu vrem să mai cooperăm cu ei. Nu, din contră. Avertismentul meu sună mai degrabă în felul următor. Eu aș vrea să avem o cooperare mai strânsă cu Ucraina. De multe ori e văzut acest lucru ca o provocare uh, când spui că vrei să intensifici o cooperare și când nu le spui continuați cum vreți. Deci, nevoie de mai multă cooperare, să insistăm pe valorile noastre, asta din partea noastră, și Nu avem pe nimeni într-o poziție sau nimeni în Ucraina pe care să se bucure prea mult de vreo întoarcere spre Moscova. Uh, sunt unii spre care nu știm exact dacă vor mai fi în viitorul guvern, viitor administrație, dar nu cred că există o majoritate care își dorește o apropiere sau o întoarcere de la Moscova. Așadar, cred că putem aplica standardele noastre pentru alegeri libere. Nu putem cere nici mai mult, nici mai puțin, ci să aplicăm aceleași criterii unde în Consiliul Europei sau la OSCE și totodată să arătăm clar că dorim să-i ajutăm să facă lucrurile mai bine la următoarele alegeri. Cred că recomandările vor fi punctuale, precise și trebuie să susținem și propunerile OSCE astfel încât lucrurile să fie făcute cu bunăvoință și sinceritate. Știu că acest lucru s-a întâmplat și la alte alegeri, acum am avut aceste concluzii, dar totuși acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem clar și că pentru viitor ne dorim o cooperare uh, mai bună, în special în promovarea democrației și în întreaga agenda pe care am convenit-o cu această țară Iar mm, forma în care dorim să transpunem acest lucru trebuie să fie potrivit cu susținerea acestei democrații. Să nu continuăm cu oligarhizarea politicii. Mulțumesc. Grazie. Secondo intervento, colega Severin. Mulțumesc. Altă intervenție, domnul Severin. Intervențiile următoare trebuie să fie cât se poate de succintă, maxim două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin întru totul raportul uh, prezentat de președintele misiunii noastre. Am fost și eu membru al acestei delegații. Susțin afirmațiile dumnealui mm, privind uh, lucrurile pe care le-am constatat în Ucraina. Susțin conținutul raportului care a fost alcătuit. Prin urmare, nu voi intra în foarte multe detalii și își doresc să repet datele factuale. Totuși, am patru observații de natură politică. Însă, aș dori să spun că e oarecum ironic să discutăm astăzi despre problemele procesului electoral în Ucraina, când tocmai am auzit uh, pe Euronews și CNN că există probleme chiar și în Florida. Dar fiecare cu problemele lui. Așa încât, haideți să vorbim despre Ucraina și permiteți-mi să formulez succintele remarci. 1. Uniunea Europeană nu are nevoie de tensiuni politice inutile în Ucraina. Există, desigur, neajunsuri, dar trebuie să le abordăm într-un mod rațional și pozitiv, adoptând o reacție constructivă fără a fi încă și mai radical decât opoziția din această țară și fără să încercăm să radicalizăm noi opoziția. Al doilea punct. Nu trebuie să uh, evităm de a folosi uh, stimulentele puse la dispoziție de acordul uh, pe care îl are cu Ucraina. Chiar dacă culturile noastre politice sunt cât se poate de diferite. Și să urmărim mai degrabă interesele geopolitice, incluzând promovarea valorilor noastre. În al treilea rând, Uniunea Europeană nu are niciun interes să alieneze Ucraina, să îndepărteze Ucraina de dezideratul unei eventuale integrări în Europa. În al patrulea rând, nu trebuie să dezamăgim poporul. Trebuie ca poporul să se poată exprima în mod limpede pentru eventuală integrare europeană a țărilor. Fără aceasta, nimic pozitiv și durabil nu ar putea fi obținut. În orice vom spune de acum înainte, trebuie să ne uh, arătăm cât se poate de rațional, să ne gândim la uh, binele Uniunii Europene. Vă mulțumesc! acum uh, uh, uh doamna Corațabil. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să mă pot deplasa în Ucraina și am apreciat foarte mult ce ați spus despre susținerea uh, uh și pot să confirm că Pavel ne-a solicitat pe toți, am colaborat și uh, am susținut uh, declarația Consiliului Europei, NATO, OSCE și Parlamentul European. Este o poziție pe care am asumat-o public cu toții și cred că putem fi de acord să uh, continuăm să susținem uh, acest punct. E limpede că a existat lipsă de transparență, de lipsă de uh, transparență în finanțare și abuzuri. A fost, prin urmare, un pas în urma în aceste alegeri față de alegerile anterioare, așa cum s-a descris, uh, deși uh, mm, uh, votul a fost unul liber. Numărarea voturilor, în schimb, a fost evaluată negativ. Așa cum a menționat și Pavel, imediat după alegeri. Aceasta a fost evaluarea noastră. Acum însă vorbim despre un proces electoral și am văzut că situația s-a deteriorat abia după alegeri. Acest lucru, în special uh, în ce privește numărarea voturilor, trebuie <laughs> spus că acest proces încă nu s-a încheiat. Și uh, evaluarea noastră azi nu mai e la fel de pozitivă ca și în ziua imediat următoare a alegerilor. S-au descris în mod clar uh, neajunsurile. Aș vrea doar câteva comentarii. Cred că e important să susținem credibilitatea misiunii Parlamentului European de observare a acestor alegeri și uh, de asemenea celorlalte instituții internaționale. Uh, am obținut un consens și am fost uniți, însă uh, nu permitem interpretări greșite în această etapă, cred că e important să separăm procesul electoral de relația de durată pe care Ucraina a, a avut-o cu Uniunea Europeană, o, o relație la care ține. Situația e încă una vagă, mesajele pe care le primim sunt contradictorii, iar numărătoarea voturilor încă se derulează. Trebuie să ne arătăm la fel de angajat și în uh, a monitoriza ce se întâmplă pe mai departe și să nu uh, vorbim deja de pe acum despre relația cu Rusia, despre vize și așa mai departe, toate aceste scenarii. Misiunea noastră trebuie să rămână una imparțială, bazându-ne pe standardele internaționale. Nu ne comparăm cu Florida, nu ne comparăm cu Rusia sau Bielorusia. Ne comparăm cu standardele internaționale recunoscute a ceea ce înseamnă o, a, niște alegeri democratice. Democrația nu este ceva a la carte și, domnule președinte, sper să obținem un consens a, aici în Parlamentul European asupra unei declarații comune în marginea acestei delegații de observare a alegerilor în Ucraina. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Noise. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am uh, participat la această delegație. Mulțumesc domnului Coval uh, și susțin cele spuse de dânsul. Eu cred că UE ar trebui să coopereze cu Ucraina în pași mici de cooperare. Există întotdeauna o fereastră deschisă pentru reforme viitoare, Situația economică și socială în Ucraina este dezolantă și e nevoie de schimbare acolo. În ceea ce privește relațiile UE-Ucraina, cred că ar fi util să insistăm nu doar pe ratificarea acordului, ci să arătăm și faptul că avem așteptări relativ scăzute. E nevoie de mai multă voință politică de acolo și uh, structuri administrative eficiente și cred că Ucraina nu e capabilă de așa ceva în momentul de față. În anumite domenii limitate, cred că ar trebui să ajutăm la o dezvoltare mai bună. Mă gândesc la planul de acțiune de liberalizare a vizelor pe care Ucraina l-a implementat din noiembrie 2010. Cu eforturi din partea Ucrainei, cred că acest, această prima etapă a transpunerii planului s-ar putea încheia în următoarele luni ar trebui să insistăm pe o uh, accelerare a acestui proces. În al doilea rând, UE ar trebui să coopereze cu Ucraina, dată fiind și, uh, dat fiind și statutul lor de membru în acest uh, parteneriat energetic european <clears throat> și totodată să nu pierdem din vedere parteneriatul de est. Avem nevoie de un dialog mai strâns cu Ucraina pentru noi toți. În ceea ce privește misiunea lui Ted Cox și lui Kwasinevski, care au insistat pe eliberarea domnului Timoshenko, eu cred că nu ar fi bine să se meargă acolo uh, menționând problemele la alegeri. Sunt două lucruri diferite și ar trebui păstrate separat. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Sivieci. Dziękuję bardzo. Chcę dołączyć się do... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur colegilor care uh, l-au felicitat pe șeful delegației noastre, pe Covel, pentru că a fost uh, o misiune dificilă. S-au acumulat uh, o serie de emoții și tensiuni Discutăm despre Ucraina de mai bine de un an în pregătirea acestor alegeri și nu doresc acum să repet diversele comentarii. Totuși, vreau să spun că alegerile pot fi comparate cu construirea unei mașini. E vorba de tehnologie. Iar în ce privește tehnologia acestor alegeri, e clar că a fost departe de uh, ceea ce ne-am aștepta. Iar campania electorală nu a respectat uh, niște reguli uh, simple, accesul la media, finanțare sau administrație. Cu toate acestea, lucrurile uh, s-au derulat în sensul în care ucrainienii au putut să aleagă dintr-o ofertă de 22 de partide și au ales 5 partide. Acest lucru arată că ucrainienii sunt niște votanți maturi și e limpede că ucrainienii uh, și-au dorit să facă o alegere. Acum a rezultat un produs din acest proces tehnologic imperfect, iar rezultatul alegerilor nu sunt un produs perfect. Totuși e un produs care va funcționa, care poate funcționa într-un fel sau altul. Două partide importante care au intrat în alegeri sunt nesatisfăcute. Bună oară Partidul Regiunilor, pentru că nu a câștigat majoritatea pe care și-o dorea Opoziția, la rândul său, e nesatisfăcută, deoarece dorea să demonstreze că e mai bună decât Partidul Regiunilor. Partidele din opoziție s-au luptat cu curaj, deși liderilor se află în închisoare. A fost practic ca un referendum uh, ce privește uh, menținerea în închisoarea Iulie Timoșenko. doamna Gomez m-a autorizat să continui discursul. Vă rog să îmi dați încă 30 de secunde, domnule președinte. Două noi partide uh, au intrat în Parlament de data aceasta. Uh, Partidul European al lui Klitschko, un lucru pozitiv, și un al doilea partid, Svoboda. Uh, de data aceasta un partid naționalist xenofob. Uh, și e limpede că acesta nu va aduce decât necazuri. Întrebarea care se pune atunci. Uniunea Europeană va cumpăra acest produs, adică rezultatul alegerilor, cu toate neajunsurile lui? În anumite circumscripții, alegerile ar trebui repetate. Eu, unul, cred că ar trebui să cooperăm cu Ucraina.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 sunt curios de ce s-a spus că 58 la, o prezență de 58% uh, este uh, ridicată, de recențarea mea această cifră ar fi considerată una foarte scăzută. În ce privește, în ce privește pe Iulia Timoșenko, tensiunile rămân aceleași. Ce privește acordurile noastre cu Ucraina, comuniștii am Mm, constatat că au obținut un număr de locuri care poate nu va fi de ajuns să facă o coaliție cu uh, cei de la putere. Uh, deseori, însă, aceștia sunt coruptibili și oricum uh, nu cred că se va obține o, o, o majoritate semnificativă. Opoziția are cam 50% uh, din uh, voturi și asta înseamnă că vor putea să uh, influențeze ce se întâmplă în Parlament. Întrebarea mea către Pavel este întârzierea din anumite circumscripții Uh, și s-ar putea ca în aproximativ 12 astfel de circunscripții să se refacă alegerile. Vom uh, alcătui o nouă delegație și pentru aceste mini-alegeri și dacă da, cine va fi în această delegație? Mi-a părut tare rău că n-am fost alături de voi în Ucraina pentru că uh, de la Revoluția Portocalie am fost prezent de fiecare dată la alegeri, dar cine știe, poate că peste câteva săptămâni o să mă duc la alegerea pentru aceste 12, acestor 12 locuri în Parlament unde se vor reorganiza alegerile. Stimați colegi, președintele, am întârziat foarte mult ședința noastră, interpreții vor uh, pleca acum, putem continua conversația între noi cât se poate de acreabile, foarte eficace, ne beneficiind de interpretare. Domnul Geller are să ne spună câte ceva și e urgent